Dragi colegi, haideți să începem uh, cea de-a doua zi a ședinței noastre din uh, august. Începem cu punctul 20 de pe ordinea de zi și anume raportul intermediar cu privire la CFM 2021-2027 vom uh, elabora un aviz pentru Comisia responsabilă pe fond, care este Comisia de Bugete. Raportorul nostru este Helmut Scholz, căruia îi dau cuvântul timp de 5 minute. Thank you, Chair. That is a... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Acest uh, aviz ne oferă posibilitatea de a ne prezenta opinia Comisiei de Bugete și Comisiei Europene cu privire la cadrul financiar multianual. Aș vrea să vă sugerez să folosiți acest uh, document într-un mod strategic. Acest uh, CFM este un plan al Uniunii Europene pentru șapte ani uh, și pentru finanțarea priorităților politice definite în comun. Acest document este scurt. După cum știți, avizele sunt uh, mereu limitate din punctul de vedere al dimensiunii. De aceea aș vrea să integrez uh, și amendamentele dumneavoastră. Vom uh, încerca să transpunem acest raport în niște repere pentru viitorul CFM propun să corelăm politicile comerciale și implementarea lor cu o strategie mai extinsă uh, la nivel regional uh, și local. Obiectivele de dezvoltare durabilă adoptate de toate statele membre și sprijinite de Uniunea Europeană și Națiunile Unite trebuie să devină reperul nostru major și punctul de referință al politicii comerciale. Anii 2021-2027 vor fi hotărători pentru efortul global de a atinge aceste obiective definite prin Agenda 2030, prin acele 70 de uh, scopuri sunt conștient de schimbările în instrumentele noastre financiare. Personal, uh, sunt sceptic dacă este o idee bună să creăm un mega instrument care să acopere totul. Asta ar însemna să ne pierdem din concentrare și ar însemna uh, că s-ar realoca bani uh, de la dezvoltarea pentru cooperare către construcția de conducte, de exemplu, uh, fără protestul obișnuit din partea Parlamentului. Dar va exista un raport dedicat care va analiza această chestiune. Oricum ar fi, trebuie să ne asigurăm că se mm, găsește o flexibilitate uh, necesară pentru uh, finanțarea diferitelor uh, priorități uh, din instrumentul de parteneriat și că acestea vor fi menținute și pe viitor. Printre altele, va trebui să sprijinim um, activitățile în țările partenere. Acestea sunt gardienii capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă, TSD, și este important să analizăm impactul politicilor noastre comerciale asupra lor, ținând cont de realitățile respective. Apoi, trebuie să înțelegem mai bine consecințele acordurilor comerciale actuale pentru viața de zi cu zi și pentru uh, dezvoltarea socioeconomică în țările partenere și în Uniunea Europeană. Și, bineînțeles, aceasta are legătura cu uh, locuri de muncă decente, dezvoltarea IMM-urilor și a sectorului de afaceri și așa mai departe. Aceasta include și efecte cumulative complicate ale acordurilor și negocierilor paralele. Avem nevoie de studii științifice optimizate și uh, trebuie să intensificăm cooperarea uh, cu um, diferitele părți interesate pentru a îmbunătăți performanța. Avem uh, responsabilitatea, uh, responsabilitatea um, pentru impactul uh, provocat de acordurile noastre. În ceea ce privește reducerea tarifelor, Comisia noastră a făcut apel de mai multe ori la Comisie să ne pună la dispoziție sume exacte și să monitorizeze schimbările în sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene. În această privință propun să să continuăm activitatea colegului Böge și să includem încă o dată această solicitare și în avizul acesta. Apoi uh, nu trebuie să ne sfiim, uh, să ne exprimăm uh, opinia cu privire la asistența macrofinanciară. Știm că această solicitare va veni în următoarea decadă. În opinia mea, am făcut progrese bune în ultimii ani în ceea ce privește definirea condiționalităților noastre pentru acordarea de asistență macrofinanciară. Sigur că putem face mai multe și mai bine, însă pe noi ne preocupă să uh, contribuim la atenuarea poverii datoriei în țările în criză uh, și uh, dacă nu facem asta, nu putem să mm, numărim acest procent vorbeam despre un procent de 60% și sunt uh, deschis să discutăm. În fine, sper că sunteți cu toții de acord că DigiTrade uh, trebuie să aibă rezerve bugetare suficiente pentru a îndeplini toate sarcinile care îi sunt încredințate. Valorile, uh, lanțurile de valoare globale și evoluțiile tehnologice vor necesita negocieri multilaterale intensive pe viitor pentru a stabili cadrul de reglementare necesar. Dragi colegi, este adevărat că timpul înseamnă bani. Așa că am să mă opresc aici, nu am să intru în alte detalii pentru că nu putem să extindem uh, acest uh, raport prea mult. Oricum, îmi repet uh, invitația de a colabora cu mine pe marginea acestui raport pentru a găsi compromisuri adecvate. Și pe 7 septembrie este termenul de depunere a amendamentelor și sugerez ca atunci să avem uh, o discuție uh, privind amendamentele. Când, iar apoi pe 27 vom analiza amendamentele în comisie. Aștept cu interes observațiile dumneavoastră. Ganz herzlichen Dank. Thanks a lot, Helmut. Mulțumesc foarte mult, Helmut. Și acum îi dau cuvântul le dau cuvântul raportorilor din umbră. Două minute, două minute și jumătate fiecare. Domnul Rubic este primul. Vă rog. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, colegului Scholz. Cred că ultimul, următorul uh, buget va fi și mai dificil de negociat. Există un grup uh, destul de dificil, de 1%, de aceea cred că dezbaterea va fi foarte importantă și um, încasările vamale sunt foarte importante în acest context, pentru că vedem că în acest domeniu este vorba despre încasări de 22 miliarde, uh, care um, reprezintă 15% din bugetul european și între 2017 și 2018 uh, au, au crescut uh, cu 6,41% aceste venituri. Uh, Evident că problema aici este frauda vamală, care de multe ori nu este descoperită. De Olaf a și um, început, uh, a și inițiat clauza de salvgardare cu uh, Marea Britanie, deoarece per total în câțiva ani s-au pierdut 2,7 milioane de euro prin fraude vamale în, în special prin facturare falsă și declarații vamale incorrecte, mai ales de la produse provenite din China. Știm că și traficul cu țigarete uh, ilicit reprezintă o mare problemă și uh, duce și la fraudă cu TVA. De aceea mă bucur foarte mult de propunerea Comisiei Europene uh, ca în 2021-2027 eh, să se reducă procesul eh, de la 20 la 10%, ceea ce înseamnă că eh, practic va, suma necesară va fi acoperită 90% din bugetul european. În plus, mai este vorba și despre trade facilitation de, prin OMC și sperăm, sperăm ca prin acest proces să se asigure um, o încasare mai bună la nivel vamal față de 2017 încasările au crescut deja și sperăm să crească și la nivelul încasării TVA. Dar evident că prin um, măsuri mai bune, se pot face încasări și mai bune și astfel consider că ar trebui ca Parlamentul European să se implice pentru uh, cheltuirea banilor pentru activități multilaterale. De asemenea, secretariatul pentru activitățile parlamentare la OMC ar trebui să fie consolidat, de aceea sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Scholz și astfel cred că se va îmbunătăți situația cu CFM-ul. Mulțumesc foarte mult pentru SND Alesia Mosca. Also in my... Mulțumesc și eu raportorului pentru avizul acesta bun. Împărtășim multe dintre aspectele incluse în aviz. În primul rând, faptul că suntem total de acord că trebuie menținută flexibilitatea în ceea ce privește instrumentul de finanțare externă. În al doilea rând, suntem perfect de acord cu faptul că Uh, putem uh, să um, acționăm uh, în contextul ODD-urilor ca pilon pentru toate deciziile noastre politice. Și aș vrea să subliniez un aspect care pentru noi este deosebit de important și anume îmbunătățirea tuturor um, raportărilor ex ante și ex post în acest context, ținând cont și de perspectiva de gen. Este un element foarte important pentru noi. Încă o dată, credem că trebuie să garantăm IMM-urilor instrumentele necesare pentru a beneficia de pe urma parteneriatelor comerciale și de aceea este important să promovăm uh, comerțul cu toate elementele și cu toate resursele de care dispunem. Suntem conștienți de faptul că grupurile uh, de consultanță internă reprezintă niște instrumente foarte utile uh, care ne asigură eficiența în procesul de monitorizare și implementare. Însă, suntem cumva îngrijorați de faptul că există o reducere a resurselor financiare pentru acest instrument și de aceea facem apel la alocarea uh, unei finanțări mai mari pentru acest instrument. Vom propune un nou amendament cu privire la fondul de ajustare la globalizare pentru că în pofida unor succese limitate, acesta nu a fost finanțat suficient în opinia noastră. Lipsește eficiența și um, de asemenea, împărtășim faptul că DigiTrade ar trebui să aibă finanțare suficientă pentru a întreprinde toate acțiunile uh, pe care trebuie să le întreprindă pentru a avea eficiență. Apoi, uh, finanțarea externă ar putea juca un rol important în abordarea cauzelor migrației și avem nevoie de uh, fonduri pentru a atenua suferința persoanelor uh, strămutate în contextul migrației. De aceea este important de integrat și acest aspect și vom depune amendamente în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Din păcate, ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți. Nimeni altcineva nu a mai solicitat să intervină, așa că dau cuvântul comisiei. Doamna Sofia Munoț Alvaran, Head of Unit pentru Resurse și Planificare Strategică la DigiTrade. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc uh, și raportorului și le mulțumesc și membrilor acestei comisii pentru sprijin. Ați vorbit despre obiectivele cheie ale politicii noastre în domeniul comerțului. Ca și dumneavoastră, și noi împărtășim uh, opiniile exprimate în aviz. Într-adevăr, trebuie să păstrăm uh, instrumentul de parteneriat și acțiunile care au fost dezvoltate în acest context în următorul CFM. Aceasta a fost una dintre principalele noastre preocupări în acest proces este absolut esențial pentru politica comercială, pentru că este unul dintre puținele instrumente care ne permit uh, să sprijinim interesele ofensive ale Uniunii Europene, care altfel nu pot fi finanțate prin alte instrumente clasice de um, cooperare pentru dezvoltare. Ați vorbit despre dezvoltarea durabilă, dimensiunea de gen, implementarea acordurilor de liber schimb, Acestea sunt domenii pe care nu putem neapărat să le finanțăm prin alte instrumente clasice, dar pe care putem să le finanțăm uh, prin instrumentul de parteneriat. Și noi am discutat uh, în uh, amănunt uh, aceste aspecte cu celelalte direcții generale și am primit asigurări că așa se va întâmpla, în sensul că instrumentul de parteneriat va beneficia de același nivel de finanțare ca în prezent și uh, vom finanța cam uh, același gen de activități pe care le-am finanțat și în uh, ultima perioadă. Și în noul CFM vom face același lucru. Suntem de asemenea de acord că este important ca DigiTrade și politica de comerț să primească propriul buget, așa cum s-a întâmplat în uh, cadrul CFM-ului actual. Un buget care Uh, ține de prerogativele proprii ale Comisiei, adică în afara instrumentului uh, unic uh, de finanțare externă. Aici nu împărtășim neapărat aceeași logică referitoare la alte instrumente de cooperare. Asta ne va permite să continuăm o serie de acțiuni în special uh, acea evaluare despre care ați vorbit și dumneavoastră și uh, ne va permite de asemenea să implementăm acțiuni și în raport cu partenerii noștri comerciali. Sunt elemente principale pe care le finanțăm din bugetul propriu al politicii de, de comerț și, într-o mai mică măsură, acordăm și sprijin organizațiilor internaționale Uh, pentru anvelopa pe care o numim noi Aid for Trade sprijin sau asistență pentru comerț. Sprijinim acțiuni care, în mod normal, nu ar putea fi finanțate prin uh, instrumentele clasice de cooperare. În concluzie, vă mulțumim foarte mult pentru că ați uh, inclus în aviz principalele elemente care și noi credem că trebuie să susținute în acest proces. Mulțumesc! Thanks a lot. Due to the fact that we have a little bit time. Vă mulțumesc. Dat fiind faptul că avem timp, am să întreb și eu, am să pun și eu o întrebare comisiei. Aș vrea să revin la problema faptului că avem un singur fond, un fond unic pentru relații externe. Ați spus că sunteți sigur că vom avea la fel de mult uh, ca înainte, dar cum puteți să vă asigurați de acest lucru? Pentru că partea alocată din buget uh, pentru comerț este mică față de cea alocată pentru dezvoltare, de exemplu. Și asta înseamnă că partea de dezvoltare va domina întreg bugetul. În al doilea rând, relațiile politicii comerciale cu uh, politica internă, cu fondul global. Îmi amintesc că a fost o comunicare din partea Comisiei conform căreia globalizarea uh, are și avantaje și dezavantaje, uh, chiar probleme, aș spune eu, și de aceste probleme trebuie să ne ocupăm. Dimensiunea externă consta în acorduri comerciale, comerț uh, versus uh, ajutoare, dar există și o dimensiune internă despre care nu s-a vorbit foarte mult, care este subdezvoltată, ca să spunem așa. Doriți să consolidați această dimensiune internă pentru a vă ocupa de consecințele globalizării? În al treilea rând, problema despre care a vorbit domnul Ruriș cu privire la uh, problema uh, vamală din Marea Britanie. Uh, aveți o reacție din partea Comisiei cu privire la acest subiect? Acest lucru este cu atât mai interesant cu cât urmează ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât Marea Britanie dorește ca după aceea să existe standarde duble la vamă, un standard pentru Marea Britanie și un standard pentru UE. Uh, ce părere are Comisia? Este o posibilitate realistă? În al patrulea rând, situația um, personalului DigiTrade. Din câte știu eu, această reducere totală de 2% din numărul personalului a fost făcută și la nivelul uh, DigiTrade în ceea ce privește sporirea volumului de negocieri și creșterea numărului de conflicte comerciale, ce părere aveți? Cât de mare ar trebui să fie creșterea de personal în DigiTrade? I will try to reply to what I... Am să încerc să vă răspund la ce pot din întrebările pe care mi le-ați adresat. La prima întrebare, cum ne vom asigura că se va menține același nivel bugetar? Să știți că nu putem să fim 100% siguri și cred că domnul Scholz a menționat și dumnealui unul dintre elementele de noutate incluse în acest instrument și anume flexibilitatea. Este un instrument unic, așa că va oferi și mai multă flexibilitate și se vor putea muta fonduri dintr-un domeniu într-altul dar la modul general, obiectivele comerciale până acum uh, au fost um, sprijinite uh, și protejate prin multe instrumente. Am vorbit despre cele de parteneriat, am vorbit despre uh, bugetul specific pentru politica comercială, dar în realitate fondurile principale au venit din uh, instrumentele pentru cooperare și dezvoltare, fie că e pentru țările ACP, fie pentru politica de vecinătate, etc. Aceste instrumente vor fi finanțate în continuare foarte bine conform noii propuneri, care, după cum știți, include și fondul de dezvoltare în um, um, instrumentul unic de cooperare și astfel aceste instrumente vor primi și mai multe fonduri. În primele cifre pe care le-am văzut și prealocări, uh, se manifestă deja o creștere generală la nivelul finanțării pentru toate instrumentele, uh, cumulat și nu am văzut nicio scădere la bugetele alocate acțiunilor care ne interesează pe noi. Deci doar atâta pot să vă spun. Până acum nu am înregistrat nicio scădere, ba din contră am văzut că există o creștere sau măcar o menținere a aceluiași buget uh, pentru anumite domenii. A doua întrebare pe care o aveți era legată de fondul de globalizare. Din ce înțelegem noi din propunerea CFM este că prin acest nou fond va fi și mai ușor să se îndeplinească consecințele acordurilor comerciale în UE. Este un instrument și mai flexibil uh, față de cel care există în actualul CFM, de aceea considerăm că este un element de noutate pozitiv dar trebuie să vedem și aici cum funcționează în practică. Pe hârtie însă pare a fi un instrument mai flexibil care ne va permite să continuăm să sprijinim chiar mai mult decât până acum um, combaterea consecințelor negative din acordurile comerciale. În calitate de serviciu al Comisiei, în ce privește ce a spus uh, despre Uh, Marea Britanie, nu putem decât să ne exprimăm sprijinul pentru acțiunea OLAF, dar nu putem să spunem nimic despre această anchetă pentru că este un proces în desfășurare și trebuie să așteptăm rezultatul final. Însă colegii noștri de la OLAF participă și ei la negocieri, acordurile comerciale conțin din ce în ce mai multe clauze uh, care au ca scop evitarea apariției de probleme cu declarații incorrecte, probleme cu regulile de origine, etc. Deci sunt clauze uh, pe care le tratăm foarte serios în acordurile comerciale și care sunt incluse sistematic în toate acordurile comerciale, deși, după cum vă dați seama, nu sunt niște clauze ușor de negociat cu partenerii state terțe. Iar la ultima întrebare, cu privire la personalul DigiTrade și uh, ce părere avem despre situația cu creșterea volumului de muncă, uh, fie că e vorba de implementare sau despre alte activități, într-adevăr există o presiune asupra resurselor la DigiTrade. Noi am cerut creșterea resurselor sistematic și în ultimele bugete am primit de fiecare dată o mică creștere, iar acum la alocările pe anul acesta am cerut din nou să nu existe o reducere la sfârșitul anului, pentru că, practic, efectul ar fi negativ. Deci, per total, nu ar exista o creștere reală. Deci, practic, acum personalul este sub presiune, dar reușim să ne îndeplinim sarcinile și vom continua să cerem resurse suplimentare în anii care vor veni, în special dat fiind faptul că trebuie să punem în aplicare acordurile de liber schimb care se negociază sau care au fost deja încheiate. Dar asta depinde și de uh, situația din SUA, pentru că s-ar putea ca aceasta să implice resurse suplimentare din partea noastră. Este practic un domeniu în care trebuie să examinăm situația continuu. Până acum însă Comisia a primit, um, dacă nu toate, măcar o parte din uh, uh, suplimentările necesare pentru a își îndeplini obiectivele. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Prust! Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să spun câte ceva despre ultimul element despre care a vorbit Comisia și anume uh, suplimentarea personalului DigiTrade, pentru că, după cum am spus de multe ori în această comisie, E bine să semnăm acorduri de liber schimb, dar și mai bine este să ne asigurăm că se respectă. Și dat fiind că acestea sunt multe și complexe în prezent, după cum ați spus și dumneavoastră, există din ce în ce mai multe clauze care se introduc în acordurile comerciale. Cred că dacă analizăm numărul de acorduri care vor veni și mâine și poi mâine uh, și care este important să fie semnate pentru companii și pentru cetățeni, mă întreb cum vom reuși să fim eficace și nu la negocieri, pentru că atunci când Um, și atunci când negociem, este un lucru important să avem personal. Mă amintesc că la TTIP avem mult mai puțini negociatori decât partea americană, dar la control mă, mă întreb cum ne vom descurca, pentru că companiile și cetățenii așteaptă să vadă cum se controlează aceste lucruri, fiindcă este uh, o dovadă a eficacității. Deci trebuie să avem grijă ce personal are DigiTrade, pentru că acesta trebuie să se ridice la înălțimea mizelor economice. Mulțumesc. Aveți vreun comentariu? Um, am un mic comentariu. Într-adevăr, de fapt, punerea în aplicare a acordurilor nu depinde exclusiv de DigiTrade. Uh, trebuie văzută imaginea de ansamblu. Este adevărat că noi avem uh, echipe care lucrează la sediu, echipe care lucrează în delegație și suntem prezenți în toate rețelele în acest sens, dar uh, avem și foarte mult personal în alte direcții generale care uh, este implicat absolut direct în punerea în aplicare a acordurilor. Este adevărat că sunt sarcini dificile, sarcini care consumă mult timp și o parte din aceste sarcini urmează să fie delegate, externalizate, dacă preferați. Oricum, partea de analiză, care durează în general cel mai mult, uh, se va delega prin alte instrumente financiare mai ales prin instrumentul de parteneriate despre care am vorbit mai devreme. Prin instrumentul de parteneriate vom fi, um, finanța activități care să ne ajute să punem în aplicare um, acordurile și sperăm că multiplicând astfel părțile implicate vom reuși să punem în aplicare eficace acordurile comerciale care există și care se vor încheia pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Dar se pare că pentru negocierea cu uh, SUA nu e nevoie de o mare echipă, e nevoie de un singur om pentru încheierea unui acord comercial. Helmut. Dar sper ca nu așa să fie, uh, se stabilească regula și pe viitor în toate negocierile. Mulțumesc Comisiei pentru um, informațiile suplimentare și pentru schimburile de opinie pe care le-am avut înainte de această ședință. Într-adevăr, provocările sunt complexe, este un CFM nou și este o abordare nouă să existe un instrument unic, dar asta înseamnă și pentru legiuitor că problema controlului, problema influențării acestor instrumente și mutării banilor între diversele domenii trebuie să fie rezolvată întotdeauna cu transparență, acordând ă, dând Parlamentului ocazia de a urmări ce se întâmplă în punerea în aplicare a acordurilor comerciale, după cum a spus și colegul nostru. Nici n-am vorbit despre spălarea de bani și despre diverse acorduri care pot să apară Uh, pentru a uh, pune obstacole în calea implementării acestor uh, acorduri comerciale. De aceea trebuie să fim cât mai exacti și trebuie să fim cât mai informați noi cei din Parlamentul European. Și este important și să vedem cum ne creăm noi instrumentele de cooperare cu celelalte comisii parlamentare. De asemenea, colegii din această instituție trebuie să înțeleagă mai bine că politica comercială externă este legată de multe probleme care țin de realitatea din interiorul Uniunii Europene și aici mă aștept ca activitatea începută cu Comisia pentru Bugete să ne ajute să ne re, să reunim toți raportorii și raportorii din umbră pe diverse subiecte pentru ca Parlamentul să înțeleagă din ce în ce mai bine cum vom organiza activitatea pentru CFM pentru următoarea perioadă, pentru că acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea Uniunii Europene și este foarte important ca să obținem încrederea cetățenilor că luptăm pentru ei. Deci aștept o cooperare constructivă cu raportorii din umbră. Sper ca avizul nostru să câștige elemente importante din următoarele discuții. Aștept uh, o cooperare fructuoasă. Vă mulțumesc pentru observații și pe 27 septembrie urmează acest schimb de uh, opinii. Mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente este 7 septembrie, ora 12, la prânz. Bun, acestea fiind spuse, ajung la următorul punct de pe ordinea de zi, 21, raportul anual cu privire la uh, obstacolele în calea comerțului și investițiilor. Cred că, dată fiind situația de incertitudine în, în prezent, care există în prezent, uh, este, acest raport este foarte important, iar rezultatele uh, ridică multe probleme. Există multe obstacole noi în calea comerțului și investițiilor și ne interesează să auzim detaliile acestui raport. Domnul Francisco Pires Canado, șef de unitate, îl va prezenta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta acest raport de anul acesta. După cum știți, acest raport prezintă activitatea uh, de îndepărtare a acestor obstacole și se referă la anul 2017, a fost publicat în vară. Am să vă atrag acum atenția asupra celor mai importante elemente pe care trebuie să le rețineți pentru anul acesta. Punctul 1 este că ne lovim de mai multe obstacole noi decât până acum, asta din cauza protecționismului care este în creștere. Punctul numărul 2 este că uh, protecționismul este în creștere, deci și noi facem mai multe eforturi. Am uh, îndepărtat mai multe obstacole decât în anii trecuți și au crescut uh, exporturile cu 4,8 miliarde pe an, iar beneficiile au fost simțite nu doar de companii, ci și de populație, mai ales prin IMM-uri și asta subliniază faptul că noi luptăm pentru o strategie competitivă și pentru crearea de locuri de muncă. Acest succes s-a obținut datorită unei uh, strategii de piață îmbunătățite. A trebuit să uh, revizuim uh, felul în care ne desfășurăm activitatea pentru a ne asigura că putem să fim la înălțimea situației. Și aici îmi pare rău să vă dau vești proaste, iar veștile proaste sunt că pe viitor mai mult ca sigur, vom trece printr-o perioadă foarte grea, deci va trebui să facem eforturi mai mari și să exploatăm cât se poate această strategie um, pentru accesul la piață, pentru că protecționismul va crește. Și vreau să vă cer ceva. Dat fiind faptul că vom uh, face eforturi și mai mari, Parlamentul European poate avea un rol important. să vă amintesc ceva în, în cazul în care nu cunoașteți foarte mult acest domeniu. Uh, vreau să vă spun cum funcționează parteneriatul privind uh, accesul la piață. Este un exercițiu, companiile vin uh, la comisie, explică care sunt obstacolele uh, din cauza cărora nu reușesc să intre pe piață și uh, primesc uh, un tratament țintit, personalizat. Comisia și personalul său pun la punct o strategie pentru a îndepărta respectivul obstacol, adică un litigiu la OMC, eforturi diplomatice, lobbying, etc. În urma acestei activități comune cu companiile, am detectat faptul că anul acesta protecționismul crește, s-au identificat 67 de obstacole noi, un număr record, astfel că s-a ajuns la 396 de obstacole la nivel mondial, este un număr foarte mare și impactul poate fi semnificativ de uh, mai multe zeci de miliarde de uh, euro uh, în termen de exporturi pierdute în 2017, obstacolele au crescut cel mai mult în China, Rusia, Africa de Sud, India și Turcia. Și zona mediteraneană este o problemă nouă pentru că aici au crescut uh, uh, surprinzător de mult obstacolele pentru companiile noastre. În ceea ce privește sectoarele, sectorul agroalimentar este unul dintre cele mai uh, pline de obstacole dar există și uh, domeniul TIC, textilele, pielea și substanțele chimice, ca domenii în care există multe obstacole în calea comerțului și investițiilor. Acest lucru evident că este nejustificat și uh, astfel noi ne-am dublat eforturile și am încercat să facem tot ce se poate pentru a elimina obstacolele în 2017 s-au eliminat 45 de astfel de obstacole, este un număr record de două ori mai mult decât uh, anul anterior și practic uh, astfel de la început uh, de la începutul mandatului acestei comisii s-au eliminat 87, 88 de obstacole, tot un număr record. Există o listă mare de sectoare în care am uh, îndepărtat obstacole, de exemplu aeronautică, TIC, uh, substanțe chimice, electronice, toate aceste sectoare au fost eliberate de diverse obstacole prin activitatea noastră. Datorită activității noastre s-au creat exporturi suplimentare de cel puțin 4,8 miliarde de euro. Dar cifrele nu înseamnă nimic dacă nu le pui în context. Așa că am să vă spun că, practic, este vorba despre uh, comerțul, uh, un comerțul suplimentar care se creează prin um, acorduri de liber schimb uh, la care participă mai multe țări. Soluțiile pe care le-am găsit pentru probleme complexe uh, au reprezentat soluții care au ajutat uh, uh, companii concrete. Anul acesta am ajutat o companie portugheză, Navigator, să își rezolve o problemă în Turcia, în sectorul hârtiei, uh, iar această companie are 2900 de angajați pe care practic i-am ajutat prin rezolvarea acestei probleme. Păi, eh, eh. Cum am reușit să obținem acest succes? În primul rând, datorită unei mai bune coordonări între comisie, companii și statele membre, astfel încât să garantăm că folosim strategia adecvată apoi să ierarhizăm barierele, să vedem care dintre acestea sunt prioritare, pentru că nu le putem înlătura pe toate deodată. Și în al treilea rând, o mai bună comunicare și campanii de conștientizare. Acestea sunt și sugestiile din studiul pe care Comisia INTA uh, l-a comandat la sfârșitul anului 2017, deci constatați că ne-am conformat sugestiilor din studiul dumneavoastră. Aș dori să mai adaug două lucruri. Trebuie să mm, reușim să avem mai multe relații cu IMM-urile, pentru că acestea nu dispun de toate informațiile și nu știu cum să folosească aceste parteneriate. Uh, avem un eveniment, Market Access Days, vă rog să nu folosiți acronimul, spune vorbitorul, pentru că nu se înțelege nimic, Inițiativa noastră este să ne deplasăm în regiunile cele mai afectate de problemele la export și, deplasându-ne la fața locului, să intrăm în contact cu întreprinderile mici și mijlocii ca să le explicăm cum pot să folosească comisia pentru a-și rezolva problemele. Am făcut uh, asemenea deplasări în Danemarca, în Spania și sperăm să reușim să ajungem peste tot în Uniunea Europeană. Sper să înlăturăm și mai multe bariere anul viitor, să dublăm eforturile. Cum ne-ați putea ajuta în a înlătura aceste bariere în calea accesului la piață? În primul rând, prin campanii de conștientizare, Dumneavoastră vă deplasați pe teren, în circumscripțiile electorale. Vă rog să spuneți reprezentanților uh, companiilor că există această posibilitate și că pot să o folosească. Mii de companii o folosesc în fiecare an. Vă rog să le dați um, adresa noastră. În al doilea rând, rolul diplomatic pe care Parlamentul European îl poate juca. Uh, atunci când faceți deplasări în străinătate, folosiți-vă influența extraordinară pe care o aveți atunci când mergeți în China, în Statele Unite, în Turcia. Vă rog să vorbiți despre accesul la piață și faptul că accesul la piață pentru companiile noastre este prioritatea numărul 1, pentru că sunt vector de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Nu vă dau teme pentru acasă, dar atunci când uh, conduceam secțiunea de uh, comerț și economie, mi-am dat seama ce rol important putea să joace Parlamentul European. V-am spus, contextul economic riscă să se înrăutățească, va trebui să depunem eforturi însutite, dar companiile trebuie să fie sigure de un lucru. Uniunea Europeană este de partea lor și vom continua să dărâmăm ziduri pe măsură ce alții încearcă să le construiască. Președintele, mulțumesc. Acum are cuvântul Alesia Mosca. Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare deosebit de interesantă. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. Uh, tot ceea ce ați făcut pentru IMM-uri mi se pare foarte util. Este adevărat Uh, deseori este greu să vorbim despre ce face Comisia, ce fac în general instituțiile europene pentru întreprinderile mici și mijlocii în a le ajuta uh, să-și dezvolte relațiile comerciale. Ei nu sunt uh, la curent. Este de altfel și o dificultate politică. Ei nu știu cum pot să se folosească de toate eforturile depuse aici. Întrebarea mea este, în afară de aceste evenimente, zilele accesului la piață, ce alte instrumente putem să folosim pentru a disemina cât mai mult um, informația ca să vorbim despre această comunicare. Noi putem să ne um, facem purtătorii de cuvânt uh, ai comisiei, să vorbim despre această posibilitate, dar nu cred că dacă organizați acest eveniment, Market Access Days este suficient ca să acoperiți toate regiunile din Europa. Există atât de multe diferențe între uh, diferitele sectoare, chiar și în aceeași regiune, încât uh, nu e atât de simplu printr-un eveniment unic să răspundeți tuturor uh, așteptărilor. Prin urmare, vă întreb, aveți de gând să folosiți și alte instrumente? O altă întrebare despre munca legislativă. Două dosare îndeopște. Achizițiile publice, instrumentul pentru achizițiile publice și uh, comerț și investiții. Cum anume munca legislativă pe care o desfășurăm noi uh, interacționează cu eforturile dumneavoastră de a îmbunătăți accesul la piețe? Imra, mulțumesc! Aș vrea și eu să mă alătur colegei care a mulțumit comisiei și a felicitat-o pentru munca depusă. Am și eu două întrebări pentru dumnealor. Este adevărat că delegațiile Uniunii Europene în țările terțe uh, fac o, o muncă excelentă, dar ar putea să ajute și mai mult întreprinderile mici și mijlocii ca să uh, le dea o mână de ajutor atunci când întâmpină probleme cu accesul pe piețele respective. Întrebarea mea ar fi care ar fi mijloacele adecvate de adoptat astfel încât să permiteți unui număr mai mare de întreprinderi să găsească soluții la problemele lor în aceste țări terțe. Am vorbit cu mulți uh, colegi Uh, și pe mine mă îngrijorează uh, aceste bariere comerciale și mă întreb cum putem să facem pentru a îmbunătăți și a mări accesul la piețe. Dar deseori uh, delegațiile Uniunii Europene de fapt nu dispun de mijloacele necesare, resurse umane sau financiare, uh, pentru a ajuta întreprinderile. Deci nu credeți că puteți să uh, le dați mai multe mijloace financiare și eventual să existe și niște planuri de acțiune. A doua întrebare. E adevărat că există multe informații, dar deseori e greu să ai acces la informația pertinentă, de exemplu la informațiile de la Direcția Generală a Comerțului. Dar cu cât întreprinderile știu mai mult de faptul că există aceste instrumente, cu atât ar fi mai bine. Deci nu credeți că ar fi nevoie de mai multă coordonare cu statele membre, cu organismele pertinente din statele membre ca să lucrați umăr la urmă și să faceți ca aceste instrumente să fie mai bine cunoscute, să fie mai apropiate de uh, companii? Mulțumesc! Mulțumim. Am și eu o întrebare, spune președintele. În prezentarea dumneavoastră ați spus că există 67 de noi bariere și că ați reușit să uh, faceți să dispară 45 dintre ele. Dacă fac o scădere, uh, ajung la cifra de 22 de bariere noi care încă persistă. Credeți că este o tendință reprezentativă pentru ce se întâmplă la nivel mondial? Ce influență are asupra barierelor comerciale atitudinea uh, noi administrații americane? A fost o reacție în lanț, de exemplu, anumite țări au ridicat bariere comerciale din cauza a, politicii americane. În al treilea rând, China. Ce evaluare faceți dumneavoastră? Vi se pare că China acum este mai dispusă să dialogueze sau practic acest uh, blocaj strategic? Vă rog. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Trebuie să fiu de acord cu multe dintre afirmațiile făcute aici. Încep cu doamna Mosca. Vă lansez o provocare. Am cerut celor 28 de state membre să ne spună Cine își dorește ca noi să venim uh, în fiecare dintre regiuni ca să explicăm uh, uh, ce facem. Uh, Italia nu a cerut să fie o prioritate. Vă spun așa, un secret între prieteni. Vedeți, cam uh, cu aceste dificultăți ne luptăm. Vrem să folosim aceste evenimente Um, sperând că vor declanșa un întreg uh, fenomen și că organizațiile regionale, camerele de comerț, de pildă, care au un număr mare de um, membri, mai ales uh, IMM-uri, să ne contacteze și să ne ceară să venim și în regiunea lor. Sperăm ca prin intermediul acestor camere de comerț să putem să uh, difuzăm informațiile. Să spunem că avem, de exemplu, un site, că poți să aibă acces la instrumente uh, uitându-vă pe site. Nu mm, putem să facem uh, totul pe scară mare, dar prin aceste evenimente mici, prin politica pașilor mici, Sperăm să uh, reușim să informăm un număr cât mai mare de companii. Există și alte surse de informații. E adevărat că majoritatea sunt bazate la Bruxelles, dar pot fi accesate la distanță. Din nou, va fi nevoie de timp. Parteneriatul cu statele membre. Doamna Piniero a spus o bună dreptate că parteneriatul cu statele membre este deosebit de important. Am avut de altfel o foarte bună cooperare cu Spania chiar înainte de vară. Foarte bună întrebare, doamnă Mosca. Ce facem cu aceste dosare de politică defensivă? Cum interacționează acestea cu munca noastră? Revin la experiența mea acumulată în China, în funcția pe care o aveam înainte întâmpinăm multe dificultăți atât în ce privește investițiile cât și în ce privește achizițiile publice în China. Prima întrebare pe care ne, ne pun partenerii chinezi la cel mai înalt nivel, atunci când și-au dat seama că sunt discutate aceste dosare, ne-au întrebat cum vă, uh, în ce stadiu vă aflați cu acest uh, instrument uh, pentru achizițiile publice internaționale. Nu puteți să vă închipuiți ce impact uriaș poate să aibă o simplă discuție pentru munca noastră. Deci nu pot decât să vă uh, rog pe dumneavoastră, colegislator, să ne ajutați. Știu că sunt dosare sensibile, dar totuși, v-am mai spus, Parlamentul European este deosebit de important în munca noastră. Aș dori să răspund acum întrebărilor doamnei Piniero. Vă dau câteva exemple concrete uh, și mă refer din nou la experiența mea din China. Ce putem să facem uh, în afară de o, o echipă cu număr suficient de membri? Dar mai facem și alte lucruri care sunt deosebit de utile. Avem un centru pentru IMM-uri care este finanțat de Uniunea Europeană și a cărei misiune este să ajute IMM-urile să obțină informații despre accesul la piață. Este un instrument suplimentar pe care îl avem în China, chiar dacă nu-l avem în toate țările, dar este doar un exemplu. Și dacă tot vorbeam despre parteneriatele pentru accesul la piață, pentru fiecare problemă cheie avem un parteneriat cu companiile interesate de pe teren și împreună cu colegii de la ambasadele europene, de la delegația Uniunii Europene, um, găsim soluții adaptate situației reale de pe teren din statele respective. A doua întrebare, cred că am răspuns deja parțial la ea. Încă o dată, este vorba despre un parteneriat. Trebuie să lucrăm de aproape cu experții din statele membre pentru a găsi strategiile cele mai potrivite ca să înlăturăm aceste bariere individuale. Dacă pot să uh, <laughs> mă ridic la înălțimea ajutorilor dumneavoastră, domnule președinte, pentru că puneți întotdeauna întrebări foarte pertinente. Evoluțiile despre care v-am vorbit au precedat uh, uh, ce s-a întâmplat cu Statele Unite. Și, într-adevăr, unele probleme cu care ne confruntăm acum, de exemplu, în relațiile cu China, au um, alimentat într-un anumit fel ce se întâmplă acum între UE și SUA. Dar e adevărat că atitudinea uh, Statelor Unite este complet nejustificată. Însă, înainte era mai simplu să rezolvăm problemele uh, într-un mod orizontal decât uh, acum când uh, relațiile comerciale internaționale Uh, se află într-o situație de dezechilibru. De aceea trebuie neapărat să uh, modernizăm în mod semnificativ uh, Organizația Mondială a Comerțului, pentru că trebuie să adaptăm regulile ca să putem să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. M-ați întrebat dacă este o tendință generală cea a creșterii barierelor. Nu am cifre pentru anul în curs, dar senzația mea este că răspunsul e da. a existat un efect de domino. V-am mai explicat, ne așteaptă vremuri dure. China, într-adevăr, joacă un rol cheie pentru atmosfera de pe piața internațională în următorii ani. Noi dorim foarte mult să sprijinim reforma din China pentru deschiderea piețelor dar în viața de zi cu zi e clar că uh, mai rămâne cale lungă de bătut înainte să vorbim despre adevărată deschidere a piețelor în China. Continuăm dialogul, dar vrem să avem o atitudine fermă pentru a ne apăra obiectivele uh, în domeniul accesului la piețe. La întâlnirea la nivel înalt uh, care a avut loc în iulie cu reprezentanții Chinei, pentru prima oară s-a menționat că accesul la piețe era o prioritate și a fost menționată această prioritate în documentul final al dialogului bilateral. Ați putea să îmi spuneți că nu are cine știe ce însemnătate, pentru că sunt doar niște cuvinte înșirate pe o hârtie, dar nu este adevărat. Asta înseamnă că și China a conștientizat faptul că trebuie să întreprinde ceva în acest domeniu. Dar v-am zis, mai rămâne cale lungă de bătut. Vă mulțumesc, spune președintele. Așadar, astfel încheiem punctul 21 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 22 am avut o, declara- o delegație ad hoc care s-a deplasat la Bangkok, în Thailanda, între 17 și 19 iulie. A fost o misiune pentru constatarea situației la fața locului, pentru că știți că am amânat uh, negocierile comerciale cu Thailanda din cauza evoluțiilor uh, pe scena politică și am avut ceva griji cu situația drepturilor omului, deci uh, în această delegație au fost prezenți și membri din Comisia pentru Drepturile Omului, sub Comisia pentru Drepturile Omului, și acum vreau să dau cuvântul domnului Prus, care este raportor permanent pentru relațiile cu Thailanda. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, această delegație a avut loc între 17 și 19 iulie. Am mers acolo în calitate de raportor permanent uh, pentru Thailanda. A fost o misiune ad hoc, așa cum ați spus și dumneavoastră, în paralel cu o misiune a Comisiei DROA, care avea ca obiectiv analiza situației drepturilor omului. Obiectivul meu era foarte clar, să văd uh, care este situația economică și să văd uh, cum am putea să creionăm viitorul relațiilor noastre comerciale cu această țară. Am avut uh, cam 10 întâlniri de lucru și aș vrea să felicit secretariatul comisiei care a organizat uh, acest program încărcat, dar foarte interesant. Am avut întâlniri cu o serie de responsabili uh, din sectorul economic, din uh, centrele economice, din camerele de comerț sau din instituții de investiții. M-am întâlnit cu reprezentanții ai mai multor ministere, printre care Ministerul Muncii și Comerțului și, bineînțeles, cu reprezentanții noștri noștri politici de la fața locului, în special reprezentanții ambasadei Uniunii Europene în Thailanda. Vă reamintesc că cele două misiuni au lucrat în paralel și sigur nu am să mă refer uh, la aspectele care țin de drepturile omului, chiar dacă în uh, întâlnirile pe care le-am avut mi s-a exprimat uh, o oarecare neînțelegere legată de tratamentul acordat Thailandei, pentru că în cazul Thailandei se aplicau niște criterii care nu se aplică cu aceeași intensitate în alte țări cu care încheiem acorduri comerciale sau cu care negociem acorduri comerciale. În ceea ce privește calendarul, uh, au existat câteva probleme care au uh, blocat continuarea negocierilor. Mi s-a spus că alegerile legislative uh, vor avea loc după încoronarea regelui, care ar trebui să aibă loc la sfârșitul anului. Deci, alegerile legislative ar trebui să aibă loc în Thailanda în primul semestru din 2019. Din punct de vedere general, uh, Thailanda, până la finalul anului, va prelua președinția NAS și ar trebui uh, să devină, așa cum ne-au confirmat toți actorii economici, o placă turnantă în Asia de Sud-Est. Astăzi, Europa se află pe locul 4 în schimburile comerciale, după Japonia, China și o serie din uh, țările NAS, printre care și Corea. Uh, Uh, sectoarele mm, principale sunt robotică, farmaceutică, logistică și transporturi, precum și uh, uh, sectorul manufacturier, energiile regenerabile, aeronautica, cu o mare prezență a societății Airbus, bineînțeles, și apoi sectorul vinurilor și boturilor spiritoase. Apoi se vorbește despre construcția unui mare proiect uh, economic, Thailand 4.0, care ar trebui să accelereze creșterea cu o abordare sectorială planificată. Aceasta este o miză foarte mare și, uh, bineînțeles, uh, multe întreprinderi uh, europene nu au ezitat să-și creeze propriile centre de formare în această țară. Dar, uh, pe de altă parte, există mize care țin de apariția de noi uh, profesii de noi meserii și aceasta este o reflecție care va trebui să aibă loc în următoarele luni și următorii ani. Actorii economici cu care ne-am întâlnit nu prea înțeleg uh, de ce europenii au făcut acest pas înapoi. Pentru că altfel tailandezii au relații bune cu toată lumea, asta face parte din cultura lor. Uh, Uh, au relații bune cu alte țări din uh, Asia, cât și cu americanii și în cultura lor um, asta este un aspect important, să aibă relații bune cu toată lumea. Un interlocutor uh, mi-a spus un lucru care m-a șocat. Mi-a zis că dacă nu facem nimic, Thailanda ar putea să devină un protectorat chinez. Au fost cuvinte dure. Și uh, autoritățile tailandeze nu vor deloc să fie dependente de o putere, ci vor să aibă un echilibru în relațiile lor cu toată toate puterile lumii. En conclusion, je pourrais dire que l'attitude des Thaïlandais serait aujourd'hui deci, atitudinea tailandezilor este următoarea. Ignorarea Europei ignorarea Europei uh, ca ansamblu, ca bloc și concretizarea unor relații cu țări individuale, la nivel bilateral. Această misiune cumva m-a liniștit și mi-a dat asigurări uh, mi-a confirmat uh, ceea ce discutasem în grupurile de lucru. Și uh, trebuie să avem uh, discuții exploratorii despre barierele netarifare. Ne-am întâlnit cu startup-uri care lucrează în, în domeniul vehiculelor electrice Apoi am discutat uh, despre aspecte care țin de sectorul aeronautic și industrie în sensul larg. Și uh, companii chineze și americane se afirmă acolo. Și în acest context, uh, dacă pierdem prea mult timp, va fi greu să impunem niște standarde europene în sectorul industrial în ansamblul său. Așadar, propun să sugerăm uh, comisiei, cu ajutorul reprezentanților noștri de la fața locului, să demareze cât mai repede cu putință această activitate exploratorie pentru ca să devenim operaționali de îndată ce vor fi avut loc alegerile care sunt prevăzute în primul uh, trimestru din 2019 și încă uh, din momentul alegerilor să angajăm negocieri uh, mult mai aprofundate la nivel politic. Iată ce am avut eu să vă spun, domnule președinte reiterând această presiune pe care am resimțit-o și anume că uh, uh, Thailanda, uh, în această parte a lumii, care poate se mișcă mai repede decât alte părți, poate reprezenta o oportunitate foarte interesantă în uh, schimburile noastre comerciale. Merci beaucoup. Uh, Mulțumesc foarte mult, David Martin. A fost membru al delegației în calitate de membru al Comisiei DROA și poate ar dori să ne spună câte ceva. Nu vroiam să iau cuvântul, suntem foarte uh, de acord cu ce a spus colegul nostru. Într-adevăr, Thailanda este un interlocutor foarte important pentru noi și un acord de liber schimb cu Thailanda ar fi în beneficiul reciproc uh, al Uniunii Europene și al Thailandei. Însă sunt de acord că nu putem să începem negocieri oficiale înainte de alegeri uh, și chiar și după alegeri până la formarea guvernului în Thailanda. Dar sunt de acord cu raportorul că nu avem niciun motiv să nu avem discuții tehnice și de altă natură cu autoritățile tailandeze în această perioadă intermediară, pentru că totuși uh, serviciile publice funcționează și nu avem niciun motiv să nu începem să negociem cu tailandezii la un nivel tehnic mai degrabă informal. Dar, într-adevăr, la nivel politic nu se poate încheia niciun acord comercial până când nu vor avea loc alegeri și până când nu se va Uh, forma guvernul. Uh, noi uh, de la DROA am făcut această vizită în Thailanda și am observat că au existat îmbunătățiri în ceea ce privește drepturile sociale și drepturile lucrătorilor, lucru care este binevenit în Thailanda. În continuare însă există preocupări legate de drepturile omului în ceea ce privește libertatea de exprimare sau abilitatea de a critica guvernul și altele de genul acesta. În rest însă sunt de acord cu ce a spus colegul meu. Mulțumesc foarte mult. Altcineva? Not the case. Se pare că nu. Din partea comisiei nu e nimeni. Ba da, foarte pe scurt. Seen nothing on, on uh, preparation of... N-am văzut uh, nimic uh, despre pregătirea acestei delegații, nici măcar programul întâlnirilor. Ați putea să ni-l transmiteți? Nicio problemă, spune domnul președinte. O să o facem. Bine. De la comisie? Vă rog. Mulțumesc. Bună dimineața. Aș vrea să adaug și eu uh, câteva observații în uh, concordanță cu concluziile Consiliului. Suntem acum într-un uh, proces de mm, angajare graduală a discuțiilor cu Thailanda. În uh, iulie am avut un grup de lucru pe probleme de comerț și investiții și um, practic este o continuare a unui grup similar de anul trecut. Vom avea ulterior uh, un uh, dialog um, pe drepturi de proprietate intelectuală în timpul acestei luni spre final și alături de acest uh, grup din iulie am avut uh, discuții um, preliminare legate de posibilitatea reluării negocierilor pentru acordul de liber schimb. Uh, aceasta ne-a arătat că mai sunt încă lucruri de făcut înainte de a relua negocierile, pentru că noua politică comercială a evoluat, a evoluat destul de mult în ultimii patru ani de când au fost oprite discuțiile au fost schimbări în ceea ce privește procesul, transparența și sfera de acoperire uh, în raport cu interlocutorii tailandezi. Altfel însă avem grupurile noastre regulate, avem întâlnirile noastre regulate, Uh, nu știu cum am putea să um, separăm discuțiile tehnice de cele politice. Trebuie să urmăm uh, concluziile Consiliului care spun că abia după ce vor fi organizate um, alegeri legislative și după ce se va forma guvernul, uh, se va putea face acest lucru. Deci noi nu ne așteptăm la formarea unui guvern um, înainte de primăvara sau sau vara lui 2019. Acum, sigur, nu putem negocia, dar facem niște activități uh, exploratorii inițiale, dar suntem cumva constrânși să respectăm aceste concluzii ale Consiliului. Mulțumesc foarte mult pentru această informare suplimentară. Domnule Prust, vreți să interveniți din nou? Nu. Bine. Am terminat uh, acest punct de pe ordinea de zi 22 și uh, din cauza programului uh, doamnei comisar nu putem începe discuția la punctul 23 decât la ora 11. Noi uh, am terminat un pic mai devreme, așa că luăm o pauză până la 11 fără 5. Yeah. Perfect. Uh, dear colleagues, uh, I'm... Mulțumesc, dragi colegi. Mă bucur acum să îi urez bun venit doamnei comisar uh, Malmström alături de noi. Avem o dezbatere pe marginea unui subiect uh, fierbinte și anume rezultatele întâlnirii um, dintre președintele Comisiei Juncker și președintele american uh, Trump cu privire la conflictul între UE și SUA în domeniul comerțului. Am să-i dau de îndată cuvântul uh, doamnei comisar timp de 10 minute. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, distinși uh, membrii ai Comisiei INTA. Sper că ați avut o vacanță plăcută. Uh, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să am această posibilitate de a vă prezenta informații la zi despre întâlnirea dintre UE și SUA din ultimele zile ale lunii iulie. Am avut posibilitatea să-l însoțesc pe președintele Juncker la Washington pe 25 iulie. După cum vă amintiți, Contextul în care am mers acolo a fost unul destul de dificil. A fost o perioadă în care președintele Trump uh, spusese niște vorbe destul de dure la adresa Uniunii Europene când uh, s-au impus tarife pentru oțel și aluminiu, nu doar pentru noi, ci pentru tot restul lumii. Uh, pe de altă parte, exista și un risc uh, acut uh, de impunere a unor tarife pentru mașini, pentru vehicule. Scopul vizitei noastre acolo a fost uh, să ne angajăm într-un dialog, să deescaladăm situația și să vedem dacă putem să avem o agendă mai pozitivă decât cea care escaladase. Pentru că noi am răspuns cu contramăsuri uh, la aceste tarife pentru oțel și aluminiu și încă pregătim o listă de posibile contramăsuri în eventualitatea în uh, care se aplică tarife pentru pentru mașini și piese auto. Este o listă în curs de întocmire, o avem acolo și dacă este necesar o vom și folosi o, discută, o dispută în ceea ce privește tarifele pentru mașini ar avea consecințe severe pentru producătorii auto, nu doar din UE, ci și pentru uh, țările care produc piese auto. Și impunerea unor tarife ar fi afectat 51 de miliarde de exporturi. Asta înseamnă foarte mulți bani. Uh, am avut uh, o discuție constructivă cu președintele Trump și echipa sa. Uh, a avut alături de el uh, mai mulți uh, miniștri. Ne-am întâlnit la Casa Albă și am ajuns la un acord politic să creăm uh, un grup de lucru executiv care va încerca să lucreze la o agendă pozitivă. Acest grup de lucru pozitiv uh, executiv va fi condus uh, de uh, mine și de domnul Tyson și ne vom întâlni la Bruxelles când va veni alături de echipa sa. Am decis că vom încerca să explorăm posibilitățile unui acord comercial cu accent pe bunurile industriale. Am spus că Uniunea Europeană este pregătită să uh, aibă tarife zero pentru toate bunurile industriale, dacă, bineînțeles, și Statele Unite fac același lucru. Practic, uh, este vorba despre reciprocitate și uh, s-ar limita la tarife industriale. Așadar, agricultura nu s-ar regăsi în acord și nici achizițiile publice, așa cum arată lucrurile astăzi. Așadar, va fi un acord mai mic, dar important, care va fi în beneficiul reciproc al Uniunii Europene și al Statelor Unite. Am convenit de asemenea în acest context să facilităm cooperarea în domeniul energetic. În prezent uh, este complicat uh, pentru țările care vor să importe gaze din Statele Unite să, să primească autorizațiile necesare și, uh, bineînțeles, este un lucru pe care fiecare stat membru îl decide pe cont propriu, dar dacă dorește să importe gaz american, este foarte complicat. Așadar, în contextul acestui acord, Uh, ar uh, avea um, uh, facilități în obținerea um, autorizațiilor pentru țările care doresc să exporte. Asta va face parte din negocieri. Un alt element, uh, o altă parte, este să vedem dacă putem să cooperăm în mod voluntar, în afara acordului, pe unele chestiuni care țin de standarde în uh, produse chimice, produse medicale și farmaceutice. Am uh, făcut deja foarte multe pregătiri în această privință și vom explora să vedem ce se poate face unele chestiuni vor fi destul de simple și necomplicate, altele vor fi mai complicate, însă vom încerca să vedem unde putem să obținem rezultate mai rapid. Ați văzut în uh, declarația celor doi președinți, uh, am convenit că atâta timp uh, cât uh, se desfășoară negocierile, nu se vor impune tarife noi, iar tarifele existente vor fi reevaluate. Scopul este Bineînțeles ca uh, pe parcursul negocierilor care se vor concretiza, să facem astfel încât uh, Statele Unite să um, anuleze aceste tarife pentru oțel și aluminiu. Dacă acest lucru se va întâmpla, și noi uh, vom fi uh, dispuși să eliminăm în același timp contra tarifele aplicate și sper că asta va face parte din pachetul convenit. Am convenit de asemenea să colaborăm îndeaproape între noi, dar și cu uh, partenerii care gândesc la fel ca și noi pentru a reforma OMC în domenii precum proprietatea intelectuală, uh, fur de proprietate intelectuală, subvenții industriale, uh, distorsiuni ale concurenței create de comp- companiile de stat și așa mai departe. Am început deja la nivel ministerial între mine, ambasadorul uh, american uh, și alte părți interesate. Ne-am uh, întâlnit deja la nivel, la nivel ministerial pentru a putea face propuneri legate de noi reguli în cadrul OMC. Evident, avem nevoie și de ceilalți membri să ni se alăture, dar dacă Statele Unite și Japonia pot să vină cu propuneri alături de Uniunea Europeană, cred că este un lucru important. Este un rezultat semnificativ, având în vedere uh, provocarea majoră cu care ne confruntăm și anume de a consolida sistemul bazat pe reguli. Acest proces a început deja, ne vom uh, reîntâlni în format trilateral la sfârșitul lunii septembrie, iar președintele Trump și președintele Juncker au confirmat acest lucru. Vom uh, urma această declarație comună cu bună credință, instituim structurile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple. Nu există un termen limită, dar cu siguranță vrem să înregistrăm progrese cât mai curând posibil. Am spus însă foarte clar uh, și v-am spus și dumneavoastră că noi nu um, negociem uh, cu arma la tâmplă, ne concentrăm doar pe fond acest grup executiv, executiv are un mandat politic uh, și vom prezenta recomandări cu privire la calea de urmat. Odată ce vom face acest lucru, înainte să începem negocierile efective, vom avea nevoie de un mandat din partea statelor membre. Acesta este, acesta este un proces uh, preliminar, explorator, care a început pe timpul verii și care va continua în primele săptămâni din septembrie. Aceasta este o oportunitate să lucrăm cu partenerii americani uh, să inversăm uh, această situație. Le datorăm cetățenilor noștri acest lucru să avem o agendă pozitivă și nu o situație de genul uh, celeia cu care ne-am confruntat la începutul verii cu această escaladare a situației. Um, bineînțeles, vă stau la dispoziție, însă deocamdată mi-am încheiat relatarea. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Acum uh, am să fac și eu uh, câteva comentarii în calitate de raportor permanent uh, pentru relațiile UE și SUA. Și am să fac acest lucru în limba germană. Doamnă comisar, mă leg de ultima observație pe care ați făcut-o, care mi se pare corectă. Uh, într-o lume globalizată în care există lanțuri de valoare globale, un război comercial nu are niciun sens, distruge lanțurile de furnizare și pune în pericol locuri de muncă, deci este important să, se, să existe un dialog. Deci aceasta este un semn pozitiv care vine de la reuniunea de vârf la care ați participat. Dar am și cinci observații uh, care sunt un pic critice vis-a-vis -vis de rezultat. În primul rând, am subliniat întotdeauna că nu vrem să facem compromisuri atâta timp cât uh, tariful, uh, tarifele pentru oțel mai există și există și amenințarea că se pot introduce tarife pentru automobile iar aceste probleme nu s-au rezolvat. Încă există tarifele vamale pentru oțel și cele pentru aluminiu și încă suntem amenințați cu uh, tarifele pentru automobile, în sensul că acestea sunt explicit uh, exceptate dintr-un mandat de negociere în, ce, în ceea ce privește politica comercială. Uh, și atunci vreau să subliniez încă o dată că nu vrem să facem compromisuri înainte să avem un semnal clar din partea SUA că se va uh, renunța la aceste tarife vamale. În al doilea rând, SUA uh, s-a concentrat, uh, s-ar părea, numai asupra părții vamale rezultatele negocierilor OMC cu privire la partea vamală constituie de mult un um, acord internațional uh, care există deja de mult timp și atunci nu înțeleg de ce Trump mai discută acest subiect din moment ce e un acord care a fost semnat. Mai există și problema serviciilor, achizițiilor publice. Uh, aceste probleme nu se mai discută deloc. Să vă amintesc că SUA are un uh, excedent de 50 de miliarde de euro la servicii anul trecut în comerțul cu Uniunea Europeană și uh, pe, uh, la nivel mondial pentru brevete, um, brevete a primit uh, redevențe în valoare de 80 de miliarde și până la urmă de asta a, a fost, a, au fost interesați să creeze OMC pentru celelalte drepturi, nu neapărat pentru partea vamală. În al treilea rând, o cooperare mi se pare foarte importantă. Uh, dar problema este că există standarde diferite din cauza con- concurenței și uh, principiului precauției pe care îl avem noi. În momentul acesta nu cred că Uniunea Europeană poate face um, compromisuri, dar trebuie să vedem dacă se poate evolua totuși, dacă se pot face progrese. În al patrulea rând, da, trebuie să reformăm OMC, trebuie în toate cele trei elemente să facem progrese, în ceea ce privește competența, soluționarea litigiilor și uh, funcționarea OMC dar nu se poate să facem o reformă care să fie adresată împotriva unui sau altui Uh, partener uh, OMC. Trebuie să ne asigurăm că totul se integrează într-un proces unic și pe de altă parte SUA a anunțat luni că nu va accepta renominalizarea unuia dintre judecători în organul de apel, ceea ce înseamnă practic din nou încrederea este zguduită. Și în al, cer, al cincilea uh, rând, strategia domnului Trump împarte și divizează și cucerește, nu trebuie să își găsească un teren bun la noi. Noi trebuie să avem o poziție comună europeană, uh, trebuie să susținem respectarea regulilor și cred că asta ar trebui să subliniem foarte bine în toate discuțiile. Mulțumesc foarte mult. Acum am vorbit în uh, Uh, calitate de raportor și uh, urmează să dăm cuvântul membrilor comisiei. Codelive, vă rog, pentru PPE. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și domnei comisar uh, că a venit la noi în comisie. Îmi cer scuze că am întârziat puțin, dar am fost la discuțiile cu Marocul privind Sahara Occidentală și acesta e un caz complicat. Deci îmi cer scuze că am întârziat. Iată că ajung însă la prima întrebare. Știm cu toții că lumea se schimbă uh, în fiecare zi și eu mă întreb din ce în ce mai mult dacă noi, Uniunea Europeană, urmărim o anumită strategie care ne face uh, deosebiți dacă noi spunem sufic- ă, întotdeauna că vrem să ne respectăm valorile și standardele, asta este minunat, dar mi se pare nerealist și spun asta destul de frecvent și deschis. Trăim într-o lume care se schimbă întotdeauna și trebuie să fim atenți să nu ne trezim izolați până la urmă. Asta vă spun spun uh, din experiența mea, din lucruri trăite în Asia Centrală. Deci, întrebarea este de principiu. Nu am vrea oare să începem să ne bazăm pe alte elemente în politica comercială? Iar a doua întrebare este o întrebare evidentă din punctul meu de vedere cum putem să facem progrese în discuțiile cu SUA dacă în fiecare zi apare o nouă comunicare, o nouă declarație din partea acestui partener. Cred că trebuie să fim flexibili, înțelegători, dar uh, vorbești cu 100 de oameni din partea americanilor, primești 100 de mesaje astăzi spun una, mâine spun alta. Cum se poate negocia cu SUA? Pentru mine este un mister. În al treilea uh, rând, la NAFTA, dacă ceea ce s-a spus este adevărat, Canada este puțin izolată de cei doi parteneri și atunci întrebarea mea este dacă uh, acest lucru influențează CETA. Alexia Mosca. Mulțumesc frumos și eu, doamnei comisar, din partea socialdemocraților. Uh, vă urez uh, o reluare a activităților pline de succes. Vreau și eu să spun că această întâlnire a putut să deblocheze escaladarea situației. Era poate aspectul cel mai important. Dar și eu aș vrea să subliniez câteva dintre observațiile pe care le-au făcut colegii. În primul rând, ați vorbit despre acest grup de lucru executiv, a fost uh, principalul rezultat al dialogului dintre cei doi uh, președinți. Totuși, Parlamentul European dorește și trebuie să facă parte din acest proces. Uh, este foarte important să putem să urmărim pas cu pas munca acestui grup în urma mandatului politic pe care îl va primi din partea Consiliului. Deci, vă rog, Parlamentul European trebuie să facă parte integrantă din întregul proces pentru că sunt câteva elemente uh, care trebuie avute în vedere. Unul a fost deja evidențiat, mecanismul de funcționare al forului internațional și rămâne acest mare semn de întrebare cu privire la atitudinea Statelor Unite, pentru că s-ar putea ca ei să blocheze um, o găsirea unei soluții la OMC, pentru că încă nu a fost numit un judecător. Pentru noi, acest element nu poate să nu fie abordat în timpul dialogurilor cu partenerul nostru. Un al doilea element, atitudinea Statelor Unite față de participarea la acordul de la Paris și tot ceea ce uh, presupune acesta, eforturile depuse la nivel uh, internațional pentru a proteja uh, clima. Acesta este un alt obstacol uriaș față de posibilitatea de a avea un dialog rodnic cu Statele Unite. Deci doresc să înțeleg, doamnă comisar, cum putem să exercităm presiuni uh, asupra partenerilor americani. O ultimă întrebare. Și azi dimineață și în ultimele zile am citit articole în presă în sensul că se resimte o schimbare a atitudine, atitudine administrației Trump vis-a-vis -vis de cote din cauza presiunilor exercitate de muncitori americani care de fapt au arătat uh, ceea ce spunem și noi de mult timp, că tarifele vamale au de fapt consecințe negative asupra muncitorilor americani. Credeți că această reacție ne va ajuta să putem să îmbunătățim uh, uh, rezultatele acestor eforturi? E clar că e foarte complicat pentru că niciodată nu știi pe la ce să te aștepți din partea președintelui Trump. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamnă comisar, pentru prezență. Cred că este un subiect foarte important și trebuie să avem și noi o abordare critică. Înțeleg că nu aveți mandat de negociare, negociere. Dumneavoastră, în mai și iunie, împreună cu președintele Juncker, ați spus că va fi nevoie de un uh, mandat din partea Consiliului. Uh, pentru negocieri. Dacă ascult ce spun uh, uh, ministrul francez și ministrul german de economie, văd că uh, nu există înțelegere, um, declarațiile sunt diferite, deci nu există un mandat clar și atunci acest lucru trebuie discutat, deoarece colega Mosca are dreptate. Parlamentul European insistă ca și noi să putem să ne exprimăm părerea în acest proces, pentru că cetățenii au acest drept. Cum ar ă, trebui să hotărască cum va arăta cooperarea transatlantică pe viitor? Dar ce are de a face uh, intenția de a încheia un acord privind bunurile industriale cu standardele sociale și alte astfel de lucruri, protecția consumatorilor? Există însă și alte probleme, de exemplu gazele naturale. Cine plătește cele 2,8 miliarde pentru gaze? Cine cumpără aceste gaze? S-a făcut deja un acord și pentru soia, de exemplu, și cine va cumpăra acest, uh, aceste uh, cantități de soia? Problema este că SUA nu mai poate să exporte în China, deci practic noi am intrat într-un război comercial și aș vrea să știu dacă nu cumva în interesul consolidării uh, comerțului multilateral nu ar trebui să ne gândim care sunt cerințele noastre pentru președintele Trump și acesta ar trebui să fie, uh, acest lucru ar trebui să fie discutat în grupul de lucru executiv și cum ar trebui să abordăm problema împreună cu alte state membre ale OMC pentru a lansa reforma. Acum Maria Arena. Mulțumesc. Cred că în vacanțe am fost foarte surprinși de ceea ce s-a întâmplat, mai ales când ați venit dumneavoastră în vizită. Doamnă Malmstrom, ați vorbit că niciodată nu veți negocia sub presiune, dar s-ar părea că domnul uh, Juncker și domnul Selmayr pentru că dumnealui părea să fie negociatorul șef, n-au avut probleme în a negocia în ciuda existenței unei amenințări. Uh, spuneți-ne care este situația acestei negocieri. De fiecare dată când vă cerem să introduceți noi ne, um, clauze în negociere, ne spuneți că nu aveți mandat. Când am vorbit despre TSD, a spus că nu aveți mandat. Aici însă nu aveți dificultate în a negocia ceva Um, fără mandat. Deci care este uh, situația reală a acestei negocieri? În al doilea rând, de ce domnul Selmayr este șef negociator și nu serviciile DigiTrade, care sunt experți în materie. Deci care este rolul formal, dar și practic al acestei persoane în negociere? Și a treia întrebare, după cum ați spus, este că nu negociem dacă suntem amenințați. Care sunt garanțiile pe care le-ați obținut în ceea ce privește problema tarifelor vamale, dar și în ceea ce privește deblocarea, ridicarea blocadei uh, SUA în ceea ce privește multilateralismul. Mi se pare că în această negociere Trump face un joc de cărți în care are toate aturile, iar Uniunea Europeană se pleacă în fața cerințelor sale. Cetățenii europeni au criticat foarte mult TTIP, au criticat foarte mult abordarea netransparentă în negocieri și nu cred că veți reuși să convingeți cetățenii europeni cu o abordare absolut opacă a negocierilor în fața Parlamentului European și în fața cetățenilor care cred că merită explicații. Mulțumesc! Si, Joachim Schuster. Mulțumesc, Joachim Schuster. Da, s-au spus deja multe, dar și eu vreau să-mi exprim uimirea că se pot începe discuțiile așa nici n-am uh, negociat încă și practic am făcut deja multe compromise, compromisuri în fața SUA, care nici măcar nu și-a retras amenințările. Încă asta nu s-a făcut și totuși noi discutăm deja și facem deja compromisuri deja chiar în sectorul agricol, care nici măcar n-ar trebui negociat. Și atunci vă întreb care este strategia pe termen mediu în acest domeniu. Ce vreți să faceți cu această abordare? Uh, cu această abordare n-ajungem decât pudelul lui Trump, care Uh, încearcă uh, doar să divizeze întreaga lume și să exercite presiuni pentru a obține avantaje pentru SUA. Și noi, practic, nu-i facem decât jocul în prezent. practic lucrurile care ne interesează pe noi nici măcar nu se mai discută și s-a ajuns să se discute doar despre lucrurile care interesează SUA. Mi se pare practic că ăsta este opusul lucrurilor pe care le-a spus până acum Comisia, iar pe mine cel mai mult mă interesează să-mi spuneți ce ar trebui să scrie în mandatul de negociere pe care îl doriți. Vă rog, nu doar lucrurile care interesează SUA. V-ați gândit practic ce ar trebui să fie în acest mandat? Pentru că ne-ați spus că ar trebui să existe și un mandat de negociere dezbatere. În mod normal, acest lucru se face înainte să înceapă discuțiile, dar mă rog. Pe mine mă interesează să-mi spuneți ce ar trebui să fie în acest mandat. Clacken for the ECR. Uh, forgive me, Commissioner. Emma McLachlan din partea conservatorilor. Uh, îmi cer scuze că nu am fost prezentă de la început. Sunt convinsă că mulți dintre colegi au spus deja ce aveam și eu de spus. Am fost mirați de ce s-a întâmplat pe timpul verii. Am crezut uh, că acest concept uh, zero bariere, zero tarife vamale era de fapt scopul discuțiilor. Vor dispare tarifele vamale pe care le-a impus administrația Trump și când anume? Mulțumesc! Doamna, Mil Doamna Miller, mulțumesc. Domnule președinte, doamna comisar Malmström, în luna mai ați venit și ne-ați vorbit despre interesele Statelor Unite în sectorul oțelului, aluminiului și atitudinea uh, Statelor Unite și scrisoarea pe care urma să o trimiteți. În mod normal, dumneavoastră negociați uh, pe baza mandatului care v-a fost acordat de Consiliu. S-au făcut concesii în timpul discuțiilor de la Washington în luna iulie și dacă da, cu ce temei juridic? Uh, s-au făcut concesii, însă um, credeți că vom ajunge în aceeași situație ca și um, în timpul negocierilor uh, TTIP, pentru că cetățenii nu erau de acord cu concesiile comerciale din uh, acordul TTIP. Acum negociem cu pistolul la tâmplă și mie nu mi se pare normal. Noi nu vrem să se aducă atingere calității hranei din Europa, obiectivelor de luptă împotriva schimbărilor climatice sau măsurilor de prudență. Acum vorbim despre bariere non-tarifare zero și bariere tarifare zero dar nu văd cum puteți să le împăcăm pe unele cu celelalte. În baza mandatului um, pe care l-ați primit, nu cred că puteți să faceți asemenea promisiuni. În ce bază președintele Juncker a negociat? Cum puteți să vorbiți, de exemplu, despre import de soia modificată genetic? sau în general importul de alte produse, nu numai soia, care nu trebuie să fie importate pentru că numai transportul are deja o mare amprentă ecologică. Avem alternative în Europa, inclusiv pentru soia. De ce să pariem pe importul de gaz uh, lichid știind că un mare procent din acest gaz uh, uh, este obținut prin, uh, um, um, din, din, din șisturi și este o altă metodă antiecologică. Mulțumesc. Nu vreau să repet întrebările puse de colegi. Aș vrea însă să vorbesc despre tarifele asupra autovehiculelor și uh, um, procedura în curs la OMC și numirea judecătorului. Întrebare scurtă și la obiect. Felicitări, Inma. Cu microfon vă rugăm. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Mi se pare că ne aflăm într-o situație mai bună decât cea din luna iulie, deoarece uh, situația dinaintea dialogului uh, era nocivă pentru toată lumea și întotdeauna este mai bine să dialoghezi. Eu sunt îngrijorată de două uh, puncte care afectează evoluția negocierilor. Întotdeauna am apărat o politică comercială care uh, nu numai că trebuie să îmbunătățească condițiile uh, comerțului și ale serviciilor, ci să ne permite să ne și exportăm bunurile și serviciile noastre, ceea ce presupune să ai încredere în partenerul tău de dialog. Însă, din păcate, președintele Trump are un mod de a acționa care nu este compatibil cu principiile și valorile pe care le apărăm în Uniunea Europeană. Mie mi se pare că să încep uh, un dialog în care lăsăm deoparte o temă foarte importantă pentru relațiile noastre um, um, um, comerciale și anume să nu fim de acord uh, cu și anume achizițiile publice, nu mi se pare normal. De asemenea, respectarea cadrelor legislative. Eu mă întreb și dumneavoastră a spus la fel, cum putem să menținem o strategie uh, de bariere tarifare pentru oțel, aluminiu și um, automobile, atâta timp cât acceptăm o creștere a importurilor de soia din Statele Unite. Nu așa putem să negociem. Eu cred că dacă acceptăm condițiile pe care ni le impun americanii și care de fapt vor uh, uh, penaliza economia europeană și care sunt uh, sub condițiile și standardele de la OMC și dacă nu putem să obligăm Statele Unite să respecte regulile OMC, atunci nu putem. Un alt aspect care, cum spuneam, uh, influențează evoluția negocierilor. Ați inclus un capitol despre dezvoltarea durabilă. Uh, nu întotdeauna ne-a păsat de dezvoltarea durabilă, pentru că noi nu vrem doar să facem schimburi comerciale, ci în ce condiții au loc aceste schimburi comerciale. Din această perspectivă, să negociezi cu cineva care s-a retras din acordul de la Paris, care nu apără egalitatea între sexe, pentru că știm cum tratează femeile, cum vom putea explica că apărăm niște relații comerciale juste cu Statele Unite dacă nici măcar nu suntem în stare să includem aceste aspecte în negocieri? Mulțumesc! Mulțumesc, Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisară. În primul rând, o, o afirmație de natură politică. Trebuie să fim conștienți de faptul că Uniunea Europeană, proiectul european, în acest moment sunt atacate de administrația Trump. Și acest lucru s-a întâmplat din prima zi când această administrație și-a început mandatul. Întâi au suspendat negocierile TTIP, apoi au amenințat cu tarife pentru aluminiu și oțel, apoi cu noi tarife vamale pentru um, autovehicule plus alte mesaje politice care uh, afectează negativ cooperarea transatlantică în domeniul apărării, uh, prin faptul că sprijină Brexitul, deci mesaje care să dăuneze unității statele europene. În această situație nu putem să ne permite, uh, nu putem să ne permitem să dăm iluzia administrației Trump că a reușit nu care cumva să-și închipuie că a învins măsuri, contramăsuri, măsuri uh, represa, de, um, care să fie represale împotriva acțiunilor administrației Trump sunt binevenite. Și indiferent de um, mijloacele pe care le veți folosi, Parlamentul European trebuie să fie implicat. Numai așa veți da legitimitate politică negocierilor pe care le va lansa Comisia, pentru că va fi una, o negociere. Deci obiectivul nostru este acum să cerem Comisiei să lanseze negocieri, dar să nu fie negocieri de tipul uh, TTIP. Negocieri pentru a avea tarife zero și bariere comerciale zero nu pot să Uh, se desfășoare în alte circumstanțe decât dacă uh, le facem sub egida OMC și în cadrul unor relații pe picior de egalitate între SUA și Uniunea Europeană. Aceasta este intenția Comisiei și cum aveți de gând să obțineți o legitimitate democratică pentru a schimba tendința? Domnul Darkmouth. Am trei întrebări foarte simple. În primul rând, Există anumite sectoare, de exemplu autovehiculele, unde tarifele europene împotriva bunurilor americane sunt mai mari decât tarifele pe care le practică partenerii americani pentru bunurile europene. Comisia are vreo intenție să reducă aceste tarife vamale astfel încât să se ajungă la un nivel egal și dacă nu aveți uh, o asemenea intenție, mi se pare că uh, Uh, ceea ce au evocat uh, uh, anumiți colegi, de fapt nu prea se întemeiază pe realitate. A doua întrebare. Uniunea Europeană s-a bucurat de un surplus al balanței comerciale cu SUA anul trecut de 151 de miliarde de um, euro, ceea ce corespunde mai mult sau mai puțin produsului național brut al Ungariei. Uh, după părerea Comisiei, credeți că acest surplus uh, al balanței comerciale este uh, durabil și sustenabil? Și o altă întrebare. Germania, într-un mod admirabil, Uh, a reușit să aibă un surplus al balanței comerciale care a corespuns la mai mult de 7% din PIB anul trecut. Uh, ce crede Comisia? Um, uh, acest surplus comercial este durabil și ar trebui să fie menținut? Mulțumesc, nu mai am alte solicitări de intervenție. Cred că dau cuvântul doamnei comisar Marstrom ca să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Poate că nu a fost foarte clar ce am spus eu la început sau poate că unii dintre dumneavoastră ați venit mai târziu, dar noi nu negociem nimic. Am avut un grup de lucru. Avem dezacorduri majore cu Statele Unite pe politica comercială și pe alte politici. Nu suntem deloc de acord cu acțiunile lor la OMC și cu blocarea numirii judecătorilor. Am spus acest lucru de mai multe ori și dialogăm cu ei ca să găsim o cale de ieșire și o facem și cu alte țări de la OMC ca să vedem dacă putem să o scoatem la capăt. Lucrăm și cu multe alte țări, am avut întâlniri laterale cu SUA și Japonia pe tema OMC ca să vedem cum putem să um, consolidăm regulile existente și cum putem să colaborăm și cred că toată lumea este de acord, avem nevoie de reguli noi la OMC IMC-ul trebuie să fie modernizată, uh, um, să fie reformată. Am discutat cu SUA și Japonia și uh, în timpul verii am creat un grup de lucru și cu China, pentru că e clar că trebuie să implicăm și China, pentru că multe probleme se datorează acțiunilor Chinei și de asemenea uh, am discutat cu multe alte țări membre ale OMC, am pregătit propuneri, am discutat cu dumnealor și sper ca peste câtva timp să vin să discut mai concret despre ce s-a întâmplat la OMC. Nu suntem de acord cu poziția um, americană în ce privește tarifele. Tarifele asupra aluminiului și oțelului, am spus de mai multe ori, sunt ilegale nu sunt compatibile cu regulile OMC. Nu pot să fie motivate de uh, um, uh, raționamente de securitate internă. Am spus acest lucru de nenumărate ori uh, și Norvegia, Mexic, Japonia, Canada sunt de acord cu noi și alții, pentru că nu am lista în, în minte acum. Uh, am impus contramăsuri și le-ați văzut, au fost publicate. Am început să pregătim și lista este practic gata, dar trebuie să fie adoptată la Consiliu. Am pregătit aceste contramăsuri dacă Statele Unite au de gând să impună tarife și pentru autovehicule, pentru că și aceste tarife vamale nu sunt uh, legale și acestea nu afectează doar economia mondială, dar și economia americană. Și pe plan intern există efecte negative și am văzut multe companii americane, mulți oameni politici și multe alte voci care își exprimă îngrijorarea pentru că totul devine mai scump în SUA. Aceasta se întâmplă când impui taxe vamale. Taxele, uh, tarifele vamale în general nu sunt uh, bune pentru economie și știm și ce s-a întâmplat uh, în relațiile SUA-China. Împărtășim multe dintre criticile pe care SUA le-a adresat Chinei. E adevărat că chinezii își subvenționează industria, avem prea multe intervenții de stat, uh, au forțat uh, transferurile de tehnologie și am, uh, um, depus plângeri împotriva Chinei la OMC pe o serie de asemenea aspecte și vrem să facem în așa fel încât Organizația Mondială a Comerțului să fie mai adaptată pentru a face față uh, intervențiilor de stat din economia chineză. Deci suntem de acord cu criticile uh, uh, americanilor, dar nu suntem de acord cu atitudinea lor să impună taxe vamale în valoare de miliarde de dolari împotriva Chinei, așa cum au făcut și împotriva Turciei. Deci, am spus, avem dezacorduri majore cu SUA, dar Credem de asemenea că dacă cumva există vreo portiță de ieșire, măcar o posibilitate limitată de a găsi um, niște puncte convergente, nu putem să le lăsăm deoparte și exact acest lucru am încercat să-l facem cu deplasarea președintelui Juncker la Casa Albă. S-a întâmplat pe timpul verii, dar am discutat și cu statele membre și am avut mandatul de la Sofia. Dacă vă aduceți aminte de summitul de la Sofia, știți care era mandatul nostru. Ce am obținut? Crearea unui grup de lucru. Nu aveam mandat să creăm un grup de lucru, dar am spus că cu acest grup de lucru vom încerca să definim exact cum vom proceda. Nu reîncepem negocierile TTIP. Vorbitoarea repetă, nu reluăm negocierile TTIP. Și ați spus că nu e cu putință. TTIP-ul nu mai este de actualitate. S-ar putea să fie un acord comercial mai limitat care se concentrează pe taxele vamale aplicate bunurilor, doar bunurilor. Da, pot să mai adaug câteva lucruri pe care aș dori să le includ acolo, poate că și americanii de altfel, dar, după părerea noastră, trebuie să ne concentrăm doar pe tarife. Da, domnule Dartmouth, vrem să avem și tarife zero. Da, toate tarifele să fie zero, dacă avem reciprocitate. Dacă se întâmplă, va fi foarte bine pentru noi și pentru ei, din punct de vedere economic. Ar fi un avantaj, dar nu o vom face decât dacă avem reciprocitate. Și asta rămâne de văzut. Și în acest context, pentru că acest lucru există în acordurile de liber schimb ale SUA, vor exista uh, o licență și pentru exportul de energie, dar Comisia nu poate să hotărească dacă statele membre trebuie să cumpere energie din America. Dar știu că anumite state membre vor să cumpere energie din America și să o facă dacă așa doresc și uh, ar exista o facilitare. Infrastructura există în anumite state membre, deci scopul este să schițăm un acord comercial limitat bazându-ne pe aceste principii. Dacă suntem de acord, cu atât mai bine. Și mie mi-ar place să avem achizițiile publice. Uh, uh americanilor le place, le-ar dori să includă aș, aș ar dori să includ agricultura. Noi nu vrem să includem agricultura, dar nu putem să extindem acum uh, domeniul de aplicare al acordului. Dacă vrem să extindem, vom cere mandat Comisiului. Comisiei. Încă n-am început nimic, deocamdată vorbim despre negocieri posibile, așa cum o facem tot timpul, pentru că dorim să scădem uh, uh, tensiunea, să începem dialogul. Am spus-o și eu, a spus-o și președintele Juncker am vrut să avem o agendă pozitivă ca să uh, suprimăm tarifele pentru oțel și aluminiu. Încă nu am primit promisiuni, dar rămâne de văzut. Și SUA a promis că în contextul acestor negocieri nu se va vorbi despre noi tarife. Tarife pentru autovehicule sau piese de schimb. În caz că se întâmplă, întrerupem uh, imediat uh, discuțiile. Uh, dar e clar că pentru oricare dintre dumneavoastră aceste tarife ar fi nocive. E adevărat, atunci când vine vorba de standarde și reglementări, și aici am reușit să facem foarte multe progrese când am discutat despre TTIP. ne-am dat seama că există foarte multe similitudini uh, între teste și standarde în Europa și în America. De exemplu, să verifici dacă um, îmbrăcămintea nu este inflamabilă, dacă vrem să verificăm securitatea um, um, anumitor um, aparate și așa mai departe. Dar în niciun caz nu vom accepta vreodată să ne uh, uh, slăbim standardele. Niciodată nu a fost obiectivul nostru. Știu că nu mă credeți, dar vă rog frumos să dați un exemplu uh, contrar, concret. Deci nu începem să discutăm acum despre uh, produse modificate genetic sau alte asemenea produse sensibile. Încercăm să identificăm și este o muncă tehnică făcută pe bază voluntară, dar uh, în totală transparență. Deci vrem să discutăm despre lucruri de interes reciproc. Și de asemenea, vom încerca să conlucrăm ca să reformăm OMC. Cred că pe anumite teme putem să cooperăm cu SUA avem dezacorduri în continuare și vedem dacă există vreo cale să deblocăm situația. Încă nu am găsit o soluție, dar încă merită să încercăm. Deci nu am început negocierile, nu am făcut niciun fel de concesii, domnule raportor. Am încercat să vedem dacă există vreo posibilitate de schimbare. Și există în ce privește soia. Astăzi importăm cantități din ce în ce mai mare de um, uh, boabe de soia uh, din uh, Statele Unite ale Americii și de ce mai mult din America decât din China. Și China uh, cumpără multă soia, dar cumpără din Brazilia, nu din America, ceea ce înseamnă că Brazilia nu mai are soia să le vândă nouă producem soia în Italia, ă, dar nu este suficient pentru cererea de pe piața europeană, deci trebuie să importăm. Soia are, um, este produsă în cantități mari în SUA. Noi suntem o economie de piață, noi nu dăm ă, porunci nimănui de unde să importe soia. Am vorbit cu importatorii. Importatorii ne-au spus ne trebuie um, fasole de soia, de unde să le cumpărăm, de acolo unde sunt disponibile și sunt disponibile în America dar nu este vorba despre soia modificată genetic, este soia care a fost aprobată de EFSA și alții. SUA vor o piață de desfacere și noi suntem o piață de desfacere pentru ei. Aceasta este economia de piață. So again, we have not uh, what else was in so this is is on on the the the, the uh, negotiation Atât am avut de spus referitor la negocieri. Referitor la calendar, acesta nu este foarte clar. Evident, vom încerca să finalizăm acest demers în timpul mandatului Comisiei. Dacă negocierile sunt limitate, cred că este fezabil, dar depinde de Consiliu. Și, bineînțeles, informăm în permanență Consiliul. Noi am vrea, bineînțeles, ca piața americană să se deschidă mai mult uh, din punctul de vedere al achizițiilor publice. Nu cred că este posibil să includem achizițiile publice în aceste negocieri, dar să vedem. Dezvoltarea durabilă și toate celelalte uh, Mă rog, acesta nu este un acord uh, comercial mare, cuprinzător. Este unul uh, limitat care se concentrează pe bunurile industriale. Și bineînțeles că Parlamentul European va fi implicat. Iată-mă aici, în prima săptămână de lucru a Parlamentului de după vacanță și voi reveni ori de câte ori doriți va fi necesar un mandat și dacă începem negocierile, veți fi implicați ca întotdeauna în toate negocierile de acorduri comerciale. Acum mă întrebați dacă trebuie să schimbăm politica comercială. Păi am schimbat deja destul de multe, suntem mai transparenți, mai concentrați pe valori și pe eficiență și bineînțeles că Parlamentul European va fi implicat. Ca întotdeauna, nu există o agenda ascunsă. Acum, când și dacă vom începe aceste negocieri, uh, acestea se vor face între mine, Digi3 și uh, ambasadorul Mike Tyson, care este mm, reprezentantul Statelor Unite. Domnul uh, Stelmaier m-a ajutat să pregătesc întâlnirile. El a lucrat cu colaboratorii președintelui Trump, a pregătit întâlnirea într-un mod foarte util și atmosfera a fost una mult mai optimistă și constructivă decât credeam. A fost de mare ajutor, dar negocierile vor fi între noi și apoi va fi și implicarea mm, uh, Casei Albe și a cabinetului președintelui direct, pentru că este o chestiune mai largă, mai amplă decât acordul comercial. Ideea este să vedem dacă putem să ajungem la o agendă pozitivă. În ceea ce privește Canada, Va trebui să vedem exact uh, ce iese de la NAFTA. Statele Unite și Mexicul au fost de acord, Canada trebuie să fie de acord, canadienii nu semnează așa ca primarii. Să vedem uh, ce se va întâmpla. Rapidly in, in, in August as... Să vedem dacă vom finaliza rapid în luna august sau dacă au nevoie de mai mult timp. What implications Vom vedea care vor fi implicațiile acordului NAFTA pentru Uniunea Europeană. CETA uh, va sărbători în curând un an, vom merge acolo să facem evaluarea. Cred că a fost un mare succes, canadienii țin foarte mult la acest acord uh, CETA, nu vor face nimic în NAFTA care să fie în contradicție cu CETA. Acela este un acord între ei și Mexicul, dar să vedem ce se va întâmpla când uh, vom vedea negocierile finale. în ceea ce privește excedentul uh, comercial uh, al Uniunii Europene. Sunt uh, mai multe modalități de a defini excedentele și deficitele comerciale. Nu suntem cu siguranță de acord cu definiția dată de președintele Trump. Acum puteți să priviți lucrurile în diferite moduri Uh, Statele Unite au avut mereu deficite comerciale la bunuri uh, um, timp de mulți ani, dar au avut excedente la servicii. Asta are legătură cu pensiile, cu economiile, cu tiparele de consum și așa mai departe. Deci nu calculăm la fel și nu fac comentarii cu privire la economia Germaniei. Comisia face asta în uh, raportările sale anuale noi nu putem să facem comentarii cu privire la țările individuale. Cred că atât am avut de spus. De fapt, a fost o intervenție destul de lungă, dar am simțit nevoia să răspund pentru că au fost multe neînțelegeri și neclarități și sper că am reușit să vă dau un răspuns mulțumitor. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Inma, you want to... Da, vă rog, vă rog. I have raised this. Referitor la măsline, da, într-adevăr, de multe ori am discutat această chestiune cu mai mulți miniștri, cu domnul uh, Tyson și cu domnul Ross. Am discutat și cu administrația de acolo, comisarul Hogan a discutat și vom continua să discutăm. Suntem uh, în strânsă legătură cu guvernul spaniol să vedem cum putem lucra împreună pentru a oferi sprijin, să analizăm pașii următori. Vom continua să discutăm acest subiect în uh, acest uh, proces paralel. În calitate de raportor pentru SUA și relația comercială cu acest stat, aș vrea să trag câteva concluzii. În primul rând vreau să mulțumesc domnului comisar Malmström că a venit în fața comisiei noastre și că ne-a povestit atât de repede despre discuțiile la Washington Înțeleg că apărați felul în care s-au dus uh, discuțiile, deși am avut și eu câteva întrebări de natură critică și sunt convins că Parlamentul European va urmări uh, îndeaproape aceste discuții. Ca și până acum, sunt convins că strategia din 2015 Trade for All este o bază comună pentru politica comercială și uh, pe acest fundament vom uh, negocia cu alte țări. Am auzit deja de la alte țări că sunt puțin surprinse că numai câteva elemente uh, mai sunt discutate cu Statele Unite ale Americii. Acest lucru nu poate să se întâmple doar pentru că negociem acum cu un parte negociem acum cu un partener puternic. Asta nu înseamnă că trebuie să, negoci- uh, să renunțăm la principiile noastre. Trebuie să ne asigurăm că le menținem, mai ales uh, date fiind modificările globale pe care le constatăm și în contextul cărora Uniunea Europeană nu trebuie să facă jocul acestui partener, ci trebuie să își sublinieze foarte clar propria poziție. Și în acest caz sunt sigur că Parlamentul European va urmări îndeaproape tot ce se va face. De asemenea, dacă se va adopta un mandat, îl vom discuta și noi clar și oricum uh, orice acord este uh, ratificat până la urmă de Parlament, dacă alegem să ratificăm și după cum știți s-a mai întâmplat să nu ratificăm tratate când nu ne-au plăcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență încă o dată și am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. So, we have just two... Mai avem doar două puncte pe ordinea de zi, diverse, preferatul meu. La 24, domnul Dartmouth, vă rog, intervenție fără microfon. Am o... Este 11 și 53 de minute. Și dacă nu mă înșel, interpreții sunt disponibili până la ora 12 și jumătate, nu-i așa? So, We have the agenda and the agenda... Da, sigur. Da, agenda spune 12.30. Sigur că da. Foarte mulți colegi uh, au avut multe întrebări interesante pentru doamna comisar. Mm și au existat uh, constrângeri de timp. Ar fi fost uh, uh, foarte drăguți dacă colegii ar fi avut mai mult timp la dispoziție și uh, chiar și între noi ar fi trebuit să avem mai mult timp de discuție. Înțeleg că timpul doamnei comisar este prețios. Mai avem 36 de minute care se vor duce pe apa sâmbetei. Ieri uh, am auzit de un studiu de 55 de pagini elaborat uh, în comun de AFET și de distinsa noastră comisie. Și colegii, inclusiv eu, am fost limitați la două minute timp de vorbire. Apreciez și înțeleg că toată lumea e ocupată. Uh, nu am decât cuvinte de laudă la adresa interpreților pentru ceea ce fac. Însă ar fi bine să folosim uh, în mod optim facilitățile de care dispunem, mai ales astăzi. Deci vreau să fac câteva comentarii. Uh, mulțumesc, dar noi uh, folosim timpul așa cum trebuie. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Am început ședința în, înainte începeam ședințele de după masă la ora 3, acum începem la 2 și jumătate, tocmai ca să avem mai mult timp. Am să iau notă. Domnul Dartmouth, un punct de procedură. Este doar o sugestie. Vreau să mulțumesc doamnei comisar, care a plecat, pentru timpul petrecut alături de noi și sugerez ca data viitoare să avem o discuție între noi despre ce a spus doamna comisar. Președintele, am să vă dau un răspuns. Uh, avem un grup de monitorizare pentru Statele Unite și vom discuta în profunzime și între noi în acest grup de monitorizare în curând. Deci încheiem punctul 25. Următoarea întâlnire este pe 27 septembrie. Vă mulțumesc foarte mult!